Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wieder zurück in unserem eigentlichen Sitz. Dragi colegi, iată că ne-am întors în uh, sala noastră de ședință obișnuită. Cei drept avem 40 minute întârziere, îmi cer scuze, îmi pare foarte rău. Îmi pare rău că a trebuit să așteptați atât de mult, însă votul la Comisia pentru Ocupare a durat mai mult decât era inițial prevăzut. Așa că îmi cer scuze. Aș mai avea încă o observație de formulat în ceea ce privește ședința precedentă, înainte să trecem la audierea noastră. Azi dimineața am anunțat faptul că că îmi rezervam dreptul de a schimba numele directivei CAPSAT dar se pare că a existat o problemă de interpretare în limba engleză. Se pare că s-a spus că aș fi retras deja numele meu pentru, de pe, din, din acest text. Uh, sincer, nu sunt prea mulțumită cu această situație. Eu aș fi vrut ca lucrurile să fie diferite și să fim în măsură să menținem uh, uh, competențele Comisiei Cult în cadrul articolului 54, așa că am hotărât să nu-mi retrag numele. Deci am să apăr interesele Comisiei noastre Cult pe durata negocierilor. Iată ceea ce doream să precizez. Și acum vă propun să trecem la audiere, audiere publică. După cum știți, acum un an de zile, în 23 iunie, a avut loc referendumul referitor la retragerea Regatului Unit din uh, Uniunea Europeană. Cetățenii britanici au hotărât să părăsească Uniunea Europeană și în 20 uh, martie 2017, Regatul Unit a lansat în mod oficial procedura de retragere, activând articolul 50 și cu începere din acel moment începe de contul referitor la uh, perioada de negociere între Uniunea Europeană și uh, Regatul Unit. Doamnelor și domnilor, iată situația așa cum este ea în momentul de față. Acum, în ceea ce privește viitorul, ei bine, cred că lucrurile sunt destul de neclare deocamdată. Condițiile politice care existau în momentul în care s-a declanșat articolul 50 s-au uh, schimbat foarte mult. Știți că au avut loc recent alegeri și nu știm care vor fi repercursiunile acestor alegeri asupra situației politice și asupra negocierilor. Comisia pentru Cultură speră că aceste negocieri se vor derula în mod optim pentru ambele părți, în așa fel încât să ajungem la un consens în fond nu e vorba decât despre interesele cetățenilor noștri europeni uh, și viitorii cetățeni europeni din uh, Regatul Unit. Foarte mulți tineri uh, și de altfel tineretul este un element important al muncii noastre, e bine, foarte mulți tineri au votat împotriva Brexitului. Mă gândesc la studenți, la cei care studiază în în universități, mă gândesc la cei care au militat pentru menținerea Regatului Unit în, uh, în, în Uniunea Europeană. Uh, Vom încerca cu experții pe care i-am invitat astăzi să înțelegem mai bine care vor fi consecințele Brexitului asupra britanicilor, asupra Uniunii Europene și care vor fi parteneriatele ce ar putea apărea pe viitor între Regatul Unit și Uniunea Europeană în domeniul care ne interesează pe noi. Avem cinci experți invitați, membrii Uh, academici, în universități, în domeniul culturii. Vreau să mulțumesc tuturor pentru faptul că ați acceptat această invitație. Îmi cer încă o dată scuze pentru faptul că începem această audiere cu atât de multă întârziere. Uh, vreau să vă spun că deplâng absența Comisiei Europene. Din păcate, domnul uh, Uh, Michel Barnier, negociatorul șef al Uniunii Europene, nu a fost în măsură să accepte invitația noastră pentru că tocmai s-au început în mod oficial de luni negocierile și, evident, uh, trebuie să-l scuzăm, iar domnul Giverhofstadt, negociatorul din partea Parlamentului, nu poate să participe la această audiere din exact aceleași motive ca și domnul Barnier. E păcat, e mare păcat, însă în cadrul procedurii vom avea ocazia să avem un schimb de opinii cu acești doi negociatori. E păcat faptul că Direcția Generală pentru Cultură și Educație nu sunt reprezentat, nu este reprezentată astăzi, pentru că am fi vrut să cunoaștem punctul său de vedere și să înțelegem uh, uh cum doresc să procedeze. Din păcate, acest lucru nu a fost posibil dar am primit informații în scris din partea acestei direcții generale, informații foarte importante pe care le veți găsi în principiu în dosarul ce v-a fost înmânat cu ocazia acestei ședințe. Am organizat trei paneluri în această audiere. Fiecare expert va dispune de maxim 10 minute și, ca urmare acestor trei paneluri vor exista, va exista și o sesiune de întrebări și răspunsuri. Evident, va trebui să recâștigăm timpul pierdut din cauza întârzierii mele. Și aș dori să acord prioritate colegilor care în comisia noastră se ocupă în mod specific de Brexit, în așa fel încât să poată să adreseze aceste întrebări mai întâi. Mai întâi, am să dau cuvântul uh, profesorului Gian Donato Cagianu. Sper că nu v-am uh, sclintit prea tare numele. Dânsul este profesor la Facultatea de Drept în Universitatea de la Roma și este specializat în legislație europeană și va contribu contribuie la publicarea unor studii referitor la chestiunile europene. E un uh, magazin foarte, o revistă foarte cunoscută și ne va vorbi despre parteneriatul care poate fi organizat între Uniunea Europeană și Regatul Unit. Vă dau cuvântul imediat, domnule Cagianu. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră în această comisie referitor la un subiect care, după părerea noastră, este un subiect de actualitate, exact așa cum a spus și doamna președinte, un subiect important pentru tineret și pentru viitorul culturii în general. important și pentru viitorul universităților și pentru toate acele persoane care lucrează în domeniul creativ. Cei care reprezintă energia din Europa, acea energie creatoare care permite Europei să fie o realitate politică deosebit de importantă uh, peste tot în lume. În timpul ce mi-a fost acordat, destul de scurt, am să încerc să vă fac o prezentare. Am putea avea impresia că aspectul acesta al învățământului, al educației, al culturii ar fi ceva simplu de rezolvat pe durata negocierilor. Știți că în tratate nu se prevede o armonizare a acestor domenii din punct de vedere legislativ. Ca pentru orice altă competență exclusivă a UE sau o competență partajată între UE și statele membre. Deci, nu avem neapărat o legislație, directive sau regulamente care să fi fost introduse în legislația Regatului Unit. Deci impactul acesta ar trebui să fie minim comparativ cu ceea ce s-ar putea întâmpla în alte domenii. Dar cei care cred acest lucru se înșală. De ce? Pentru că, în realitate, cultura, educația, reprezintă domenii deosebit de importante și programe eh, importante și am să revin asupra lor ulterior, aceste programe uh, creative. Dar, mai mult decât atât, există o serie întreagă de texte legislative europene care vor avea de suferit ca urmare a unei aplicări teritoriale restrânse din cauza retragerii Regatului Unit. Faptul că se vor armoniza legislațiile referitor la mass media, ajutoarele de stat pentru cultură, uh, care dispun aceste ajutoare sunt prevăzute în anumite regulamente specifice, condițiile de lucru în uh, diferitele industrii uh, creative. Și în acest sens există texte legislative. Tot ceea ce se referă la dimensiunea culturală în relațiile externe ale Uniunii Europene, recunoașterea reciprocă a diplomelor, libertatea de a-ți alege reședința într-un anumit loc. Dar cel mai important, poate, e libera circulație a studenților și a profesorilor, a cadrelor didactice. Iată, deci, subiecte ce vor avea de suferit tocmai ca urmare a acestui eveniment dramatic și anume Brexitul. Ce va fi negociat în următorii doi ani. Capitolul 26 în cadrul negocierilor de aderare, spre exemplu, se referă la negocierile de aderare la Uniunea Europeană, spre exemplu pentru Serbia, pentru Turcia. Există un capitol acolo, un capitol intitulat capitolul 26, care se referă la educație și învățământ. Și sunt o serie, există o serie întreagă de exemple în acest capitol care ne vor permite să înțelegem cât de complexe sunt lucrurile. Și atunci întrebarea este următoarea. Ceea ce a fost lansat ieri ca și negociere. În fond, e o negociere pentru o retragere, un divorț sau, în același timp, e și o negociere în scopul de a avea acorduri referitor la viitorul relațiilor dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană. În continuare, părerile sunt împărțite în acest sens. Există poziții diferite dacă e să ne uităm la Carta Albă a Regatului Unit și dacă e să ne uităm la ceea ce gândesc europenii. Deci, nici aici părerile nu sunt armonizate. Ceea ce ar fi mai probabil e cel de-al doilea scenariu, și anume o retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană. Și, evident, ulterior va trebui, vor trebui să fie negociate unul sau mai multe acorduri în ceea ce privește viitoarele relații. Acum, care ar putea fi acest viitor? Care ar putea fi aceste uh, viitoare relații? Multe modele au fost examinate, au fost analizate și cu siguranță cunoașteți aceste ipoteze referitor la ceea ce e posibil ca și model de relație. Uh, s-a studiat modelul norvegian, modelul elvețian, Apoi s-au analizat și diferitele situații în cadrul OMC, modelul canadian, acordul recent încheiat cu această țară. Acum, n-am să trec în revistă toate aceste modele și conținutul lor, însă acestea presupun o piață și pe acea piață există una dintre cele patru libertăți fundamentale și anume libera circulație a persoanelor în timpul ce mi-a fost acordat, aș putea să spun, foarte pe scurt, faptul că acordul cu Turcia prezintă anumite trăsături specifice. Iar Curtea Europeană de Justiție le-a subliniat în mai multe decizii ale sale. În momentul în care s-a luat hotărârea în 1980 de a avea un acord de asociere, e bine, s-a introdus în uh, relațiile dintre o comunitate europeană de pe atunci și Turcia o clauză. S-a introdus, deci, o clauză stand still. Și anume, că nu se mai pot opera modificări în ceea ce privește poziția lucrătorilor turci pe piața europeană și viceversa. Evident, există diferite decizii ale curții în acest sens, n-am să menționez decât o singură decizie, decizia Areci, prin care Curtea Europeană de Justiție a precizat faptul că în acest acord existau anumite elemente care consolidau cetățenia europeană cetățenia europeană. E un element aparte. Nu știm dacă acesta va fi inclus în negocieri, în aplicarea directivei 2004 referitoare la libera circulație a cetățenilor, precum și a familiilor lor. Foarte pe scurt, aș dori să mă refer de asemenea și la niște chestiuni mai specifice uh, pentru audierea noastră. Mai întâi, despre ce sector este vorba? Educația. Învățământul la nivel universitar și, evident, un alt sector și anume industria creativă. La nivel de Erasmus, ceea ce putem spune este că acest program a avut un impact deosebit de important pentru cetățenii europeni. Și astfel, diferite generații de studenți au avut ocazia să cunoască mai bine Europa. Recent s-a sărbătorit 30 uh, de ani de la înființarea acestui program și e clar că e un program la care nu putem renunța în relațiile viitoare pe care le vom avea cu Regatul Unit. Nu ar fi normal ca Regatul Unit pe viitor să nu mai poată participa la acest program, pentru că există solicitări din partea cetățenilor, studenților europeni pentru a, merge în Regatul Unit. Îmi pare rău să spun acest lucru, însă de multe ori, din motive economice și financiare, apare și întrebarea următoare. Cât va costa ca să fii în măsură să participi la un astfel de program? Cât costă pentru ca o țară să poată să participe la un astfel de program? Ca să poată participa, trebuie să contribuie la finanțarea programului. Însă, ceea ce e important de știut este că nu tinerii ar trebui să uh, plătească uh, acele sume uh, necesare pentru a se putea înscrie la universitate și uh, dacă Regatul Unit iese din Uniunea Europeană, devine o țară terță, evident există această posibilitate în cadrul Erasmus și anume o participare a țărilor terțe, spre exemplu Turcia sau alte state participă foarte clar la acest program Erasmus în calitate de țări terțe. Deci participarea se va putea organiza în funcție de geometrie variabilă. Știți că există patru categorii de programe în cadrul Erasmus și pachetul uh, cuprinde ideea unei participări de pline, complete, care va trebui să facă obiectul unei negocieri ulterioare cu Regatul Unit, dar ar mai putea exista și un alt model, spre exemplu modelul elvețian. După cum știți, în 2014 uh, Elveția a votat împotriva liberei circulației a persoanelor, printre care și a studenților. Și a fost un moment extrem de uh, dificil acest vot. Însă ce pot să vă spun este că o eventuală participare la Erasmus înseamnă, prin definiție, o participare la libera circulație a persoanelor și a studenților. Ambele idei pot fi conciliate și ambele idei pot reprezenta o alternativă. Ori, în practică, s-a înghețat participarea Elveției nu pentru a sancționa această țară, ci pentru că chestiunile juridice sunt deosebit de greu de rezolvat, sunt foarte numeroase. Europas, tot ceea ce ține de calificări, de certificate, nu trebuie să uităm faptul că un acord are mai degrabă obligativitate juridică, celălalt este unul uh, pe bază voluntară și ceea ce cred eu este că va trebui să ne aplecăm asupra tuturor acestor elemente. Când vorbim despre creativitate, vorbim despre opere, opere, spre exemplu, chiar și audiovizuale. Avem televiziuni europene. Există o directivă adoptată în acest sens se dorește o revizuire a acestei directive, și anume televiziune fără frontiere. Și această directivă acoperă și platformele digitale, pentru că știți foarte bine că tot ceea ce ține de audiovizual s-a schimbat foarte mult în ultima vreme. Și platformele digitale sunt utilizate pentru a viziona și filme. Apoi, evident, muzica, operele muzicale, Iar în ceea ce privește libera circulație a bunurilor, a operelor, fără Regatul Unit, ar lipsi ceva din întregul sistem. Gândiți-vă la modificarea, revizuirea directivei televiziune fără frontiere. E clar că e un subiect arzător și va trebui să ne gândim și să prevedem deja viitoarea participare a Regatului Unit la această directivă. Mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult. Îmi pare rău că a trebuit să vă stresez un pic și să vă grăbesc la final, însă vreau să fiu foarte echitabilă față de ceilalți invitați și să avem timp suficient pentru toată lumea. Acum, înainte să dau cuvântul colegilor, aș vrea să salut prezența a 14 studenți și studente din partea Universității din Manchester, care se află aici în sală și care au ales cea mai frumoasă zi pentru a veni la Bruxelles pentru că e clar că e vorba de un subiect deosebit de important care interesează îndeaproape subiectul pe care îl dezbatem acum, așa că vă urăm bun venit în uh, ședința noastră. Și acum aș dori să dau cuvântul colegului nostru Stroeschi. Group zum Brexit für unseren face parte din grupul de monitorizare a Brexitului în numele Comisiei Cult. Domnule Zdroievski, vă dau cuvântul pentru un minut doar. Rzeczywiście bardzo, bardzo... Mulțumesc, doamna președinte. Clar că e un subiect deosebit de interesant. Și lista pe care va trebui să o stabilim va fi din ce în ce mai lungă. Gândiți-vă la anumite opere de artă care sunt împrumutate spre anumite muzee. Sunt multe opere de artă europene care se află în Regatul Unit. Și invers opere britanice care se află repartizate peste tot în Europa, așa că va trebui să rezolvăm și acest lucru, pentru că E un subiect important. Lista aceasta, din punctul meu de vedere, este deosebit de interesantă. Deși nu este o listă exhaustivă, este o listă foarte valoroasă. Și aș vrea să știu, după părerea dumneavoastră, când anume putem considera că va avea loc un inventar de plin al tuturor operelor? Acum, în ceea ce privește negocierile, referitor la numărul de documente care vor fi dezvăluite, în cadrul culturii, sportului, turismului. Se presupune că vor exista documente care vor avea mai degrabă o natură confidențială și care nu vor fi divulgate public și care în etapa de negociere nu vor fi disponibile pentru toată lumea. Și pe mine mă interesează mai ales care va fi viitorul studenților, pentru că s-ar putea foarte bine că la un anumit moment uh, nu știu, în martie, în aprilie, um, în 2019, dintr-o dată să ne dăm seama că nu se pot încheia negocierile. Și atunci uh, nu se pot finaliza. Și atunci care vor fi posibilitățile de care vor dispune studenții la momentul respectiv? Cei care se află în Europa la studii sau invers, europeni în Regatul Unit? Grazie, ringrazio molto il professor Caggiano. Volevo... Îi mulțumesc foarte mult domnului Cagiano pentru intervenția dumnealui. Înțeleg foarte bine că în 10 minute este extrem de greu să uh, poți face un tur complet al acestui uh, argumentar atât de complet. Ați vorbit despre diferitele modele posibile. Ați vorbit, spre exemplu, despre modelul elvețian. Ați vorbit și despre Turcia. Cred că până la urmă cu toții știm că trebuie să menținem pe cât putință deschiderea culturală, posibilitatea de deschidere culturală, posibilitatea de deschidere pentru educație și învățământ. Dar aș avea totuși o întrebare. Una dintre condițiile pentru a avea acces la programul Erasmus uh, este să fie respectată libera circulație a persoanelor ori. De asta depinde și o mare parte din și apoi există și întreag, întregul capitol al contribuțiilor financiare și așa mai departe. Se vorbește despre neacceptarea unui Brexit foarte dur, ci menținerea Regatului Unit în spațiul economic european, cu anumite restricții, mai ales în ceea ce privește libertatea de circulație. Apoi, în privința audiovizualului, dumneavoastră ați făcut o prezentare foarte rapidă. Sunt multe țări care pot adera, 33 mai precis, de țări care pot adera la programul Europa Creativă. Însă directiva nu exclude vreo țară sau alta. Unii doctoranzi încă sunt în așteptare de răspuns, dar din momentul în care uh, aceste țări vor intra, totuși vor trebui să respecte anumite condiții. Julie Ward da, cred că ați uh, pus degetul pe rană um, în privința energiei, acea energie care provine din uh, creație, din uh, posibilitatea de a putea merge să studiezi peste hotare, de ce nu de a te îndrăgosti de un străin, de a-ți face prieteni în străinătate. Ori această închidere reprezintă un risc uriaș. E vorba aici până la urmă și de drepturile copiilor. Copiii sunt, uh, și nu doar copiii, ci și adolescenții, vor trebui să plătească consecințele acestei uh, hotărâri, acestei decizii, mult mai mult decât noi înșine. Și foarte multe asociații care reprezintă drepturile copiilor și adolescenților uh, au intrat într-un dialog foarte serios cu cei care se ocupă de negocierile pentru Brexit. Oricum, cum ne putem asigura noi că acei oameni care vor uh, primi din plin uh, impactul Brexitului, cu alte cuvinte, tinerii și copiii, să aibă realmente un cuvânt de spus în ceea ce se întâmplă aici. Nu e vorba doar despre universități, este vorba și despre uh, formarea neoficială, e vorba despre mm, oameni uh, obișnuiți care mm, au posibilități de studiu și de a mm, învăța lucruri în mod neoficial. Mulțumesc, Cristina Libeșca, și apoi vom avea încă posibilitatea să avem un schimb de informații. În această epocă a internetului, pur și simplu este imposibil să te izolezi. E valabil acest lucru și pentru știință și pentru cultură. Și uh, acest lucru până la urmă ne poate aduce și în situații de-a dreptul absurde, în care, spre exemplu, uh, ai Belarus și Rusia în zona științifică a UE, dar nu Regatul Unit. Am spus din capul locului că păstrarea programului Erasmus este, Erasmus este o prioritate absolută și că toată zona care vizează cercetarea, dezvoltarea și învățământul trebuie să rămână deschise uh, cooperării. Domnule Cageanu, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Da, mi-ați adresat niște întrebări extrem de interesante. Voi încerca să le răspund totuși succint, pentru că trebuie să facem față mm, presiunilor timpului. Cred că la începutul negocierilor trebuie să ai o listă cât mai completă cu putință uh, pentru că să nu te poți prevala ulterior de scuza, a, la asta nu ne-am gândit sau aia nu ne-a trecut prin cap. Deci să existe un inventar al uh, obiectelor de artă despre care este vorba, un adevărat catalog al obiectelor și operelor de artă. Deci trebuie să existe un întreg proces guvernamental foarte bine pus pe picioare, Și apoi ajung la întrebarea conform căreia cum poate omul obișnuit, cetățeanul de rând, să mai um, poată avea vreun fel de legătură cu toate aceste negocieri legate de Brexit. Uh, presa, ONG-urile, toate acestea au un, uh, un rol de jucat și un rol uh, destul de serios, un rol atât în uh, diseminarea informațiilor, cât și în uh, creșterea gradului de conștientizare, dar care este rolul pe care îl poate juca cetățeanul de rând? Până la urmă, aceste negocieri pot duce și la rezultate negative, evident, dar să nu pierdem din vedere și rezultatele pozitive la care se poate ajunge. Tare aș fi dezamăgit dacă aceste negocieri ar, fi, ar rămâne strict între guverne și doar la nivel instituțional. Parlamentul European îi reprezintă pe cetățenii europeni, deci pe popoarele europene. Așadar, Parlamentul European trebuie să fie foarte serios implicat în aceste negocieri. Doamnă Silvia Costa, în ceea ce privește presa, eu consider că mass media este un aspect extrem de important, atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere cultural până la urmă. Când am vorbit despre universități, nu am vorbit pur și simplu despre uh, profesorii itineranți. Am vorbit și despre mm, cercetarea online și despre publicarea online a mm, operelor științifice, cercetare care este până la urmă mai ieftină, o publicare care este însă mai ieftină. Astăzi, uh, grație posibilității de acces online al acestor studii, acestea sunt uh, deschise cunoașterii tuturor. Dar nu trebuie evident să pierdem din vedere chestiunile legate de drepturile de autor nu putem uh, permite circulația acestor informații și opere fără a lua în seamă toate chestiunile legate de drepturile de autor. Apoi și toate chestiunile legate de piața digitală, de altfel aflate în discuție la nivelul Parlamentului European. Geoblocarea, pe de altă parte, poate uh, controla într-o anumită măsură uh, subscripțiile, înscrierile din anumite țări și poate împiedica până la urmă uh, abuzurile. Știm că și uh, cu roamingul s-a schimbat situația, începând cu data de 15 iunie, iar uh, acum uh, convorbirile intraeuropene costă la fel, fie că ești în țara ta de origine, fie că ești în deplasare în străinătate. Multe, mm, multe elementi au... Și apoi și Curtea de Justiție s-a pronunțat în foarte multe rânduri în uh, chestiuni care au de-a face cu tot ceea ce am spus până acum, iar rolul mass media este unul foarte important în tot acest joc. Silvia Costa are întru totul dreptate. Într-adevăr, și rolul Consiliului Europei ar trebui luat în seamă, și nu doar uh, cel al instituțiilor strict deținând de Uniunea Europeană, uh, mai ales în ceea ce privește televiziunea fără frontiere, pentru că Consiliul Europei are uh, poartă astfel de discuții de mai mult timp deja. Există progrese uh, științifice în acest domeniu care până la urmă sunt deschise accesului unui număr din ce în ce mai mare de persoane Însă nu trebuie să pierdem din vedere nici uh, chestiunea protejării minorilor de uh, conținutul periculos de pe internet. Apoi, un alt subiect extrem de important este cel al uh, crimelor și infracțiunilor provocate de ură. Pe de o parte, aici este vorba și despre libertatea de a te informa și de a fi informat și ținut la curent și, pe de altă parte, chestiuni eh, care mm, ar trebui, de fapt, să îngrădească această libertate. Vor fi multe de discutat în decursul acestor negocieri, însă am convingerea că se va aduce la un acord. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Professor Kajiani. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor Cagiano Sper să mai rămâneți alături de noi pentru următoarele discuții în cadrul acestei audieri și sper că veți putea să vă implicați și în uh, ca urmare a următoarelor prezentări. Trecem la următorul vorbitor, căruia îi urez bun venit, uh, doctorul Thomas Ekman Jorgensen, Uh, coordonator, de politici la uh, Asociația Universităților Europene. Domnia sa ne va vorbi despre eventualul impact asupra universităților pe care l-ar putea avea Brexit și mai ales impactul uh, asupra Erasmus. Vă mulțumesc pentru invitație, mă bucur foarte mult că ne-ați invitat aici. O să încerc să fiu concis și uh, voi începe prin a spune că cei care nu ne cunosc că uh, suntem, um, de fapt, vocea universităților europene, reprezentăm 47 de țări, aproximativ 800 de universități. Iată harta, um, suntem prezenți peste tot, uh, nu vrem pur și simplu să ne lăudăm, ci să arătăm că, de fapt, educația ca proces depășește granițele Uniunii Europene. De aceea este și atât de complicat Învățământul superior a fost uh, un uh, domeniu extrem de integrat în Europa până acum, ceea ce uh, se vede și pe partea de cercetare. Acum, care este poziția noastră cu privire la Brexit? Din prima zi am spus că familia universităților europene rămâne împreună. Universitățile din Europa au o istorie care, desigur, este mai lungă decât uh, Uniunea Europeană per se și vom continua să colaborăm cu universitățile britanice. Sigur, nu ne bucurăm că ele sunt în afara Uniunii Europene pentru că simplul lor prezență facilitează colaborarea în sectorul universitar. Foarte, rapid, foarte repede după referendumul de anul trecut, noi am uh, ținut o conferință prin care mai multe um, conferințe ale rectorilor, 24, uh, au semnat o scrisoare de uh, colaborare prin care ne exprimăm dorința de a lucra împreună. Am uh, avut mai multe uh, întâlniri prin care să vedem ce putem face ca să continuăm colaborarea și am uh, hotărât să facem un acord de asociere pentru a participa pe viitor la programul Erasmus și la Orizont 2020. Mi se par absolut fezabile ambele inițiative, e nevoie doar de puțină voință politică. Acum, problema cea mai urgentă, mobilitatea studenților. De ce? Pentru că de departe, după cum se vede din uh, statistica din imagine, de departe așadar, Uniunea din Uniunea Europeană, Marea Britanie este cea mai populară destinație pentru studenți. Avem uh, peste 200.000 de studenți uh, internaționali la noi în uh, Marea Britanie. Cam 100.000 vin pentru a-și adăuga credite suplimentare la studiile lor și uh, cea mai mare parte din uh, studenții care se uh, deplasează la o altă universitate în Uniunea Europeană vin în Marea Britanie. Um, în Irlanda nu prea au ce să caute. O să vedem, nici nu știu dacă putem construi universități atât de repede în Irlanda, unde să le băgăm pe toate, unde să uh, mutăm toți acești studenți. Există um, obstacole în uh, calea mobilității studenților, unele sunt în partea britanică, um, obstacole inclusiv financiare. E foarte posibil ca um, guvernul britanic să hotărască să includă studenții internaționali în numărul migranților s-ar uh, putea ca pe viitor să fie foarte scump pentru studenți să vină să studieze în universitățile britanice și uh, taxele uh, de școlarizare ar putea să crească pentru studenții străini, ceea ce înseamnă foarte mulți bani. Pe partea Uniunii Europene suntem în continuare sub impresia că putem oricând să cădem în prăpastie Probabil că știți că um, în UE26, deci fără Danemarca, odată ce ai intrat în Uniunea Europeană, odată ce ai obținut un contract, poți merge oriunde, la orice universitate, un contract de finanțare. Uh, poți să-ți aduci chiar și familia cu tine uh, dar uh, acest, uh, acest lucru nu cred că se poate repeta aici. Um, în uh, universitățile europene avem foarte multe cursuri în limba engleză, tot mai multe, însă cred că mm, chiar și așa, chiar dacă toate legăturile sunt tăiate de azi pe mâine, nu vom uh, putea găsi aranjamente pentru toți studenții care își doresc să fie mobili, dar care nu au unde să meargă. Poate, pe termen lung, Irlanda să poate să se pregătească, să construiască capacități suplimentare, însă pe termen scurt, studenților uh, nu le se va mai putea oferi mobilitate. Acum, în legătură cu Erasmus, Uh, după părerea noastră, e nevoie de o asociație foarte clară, o asociere foarte clară prin care Marea Britanie să poată fi parte la acest program. Uh, putem găsi o formulă foarte clară prin care Marea Britanie să participe, să își plătească și contribuția, să spunem clar că nu are nicio legătură cu libertatea de circulație. E o chestiune politică, pur și simplu. Însă, însă, uh, din cauza că Um, în Uniunea Europeană avem um, agenții la nivel național care administrează programul Erasmus, pe care Uniunea Europeană trebuie să le controleze, să le supravegheze. Nu știu dacă britanicii vor înghiți această nevoie de supraveghere de către Comisia Europeană. Um, supravegherea pe care trebuie să o facă OLAF, controlul curții de conturi, etc., etc pentru că vorbim despre autorități naționale, condițiile de participare Erasmus, Erasmus 20 uh, uh, și, 2000, și Orizont 2020 par mai draconice decât ar trebui, poate. În ce privește drepturile cetățenilor, acesta e slide-ul cu cel mai mult text, o să încercăm să să nu îl uh, citesc pe tot. Dacă ne uităm la uh, orientările, la liniile directoare pe care le are echipa de negociere, ne dăm seama că uh, cea mai mare miză este legată de drepturile cetățenilor. Um, uh, toți cei care au uh, ajuns în Uniunea Europeană până pe martie 2019, ei și copiii lor vor um, avea drepturi egale în uh, Marea Britanie, ceea ce e un lucru foarte bun. Dar uh, noi am dorit ca um, accesul la mediul educațional să fie garantat și pe viitor. Nu e vorba doar de faptul că cursurile sunt în limba engleză, care este o limbă vorbită peste tot, ci de faptul că calitatea procesului didactic, procesului educațional în Marea Britanie este excelentă. De aceea e interesul al nostru și al britanicilor să găsim un compromis aici probabil că, dacă nu, va apărea o discriminare din uh, partea britanicilor. E oricum foarte spinoasă problema, inclusiv din punct de vedere juridic. Apoi, în ce privește recunoașterea calificărilor, aceasta e menționată explicit în uh, instrucțiunile de negociere și uh, noi nu credem că ar trebui să fie o problemă. Când uh, vine vorba de doctor, de pildă, uh, ce faci? Vine doctorul cu diplomă, se arată că a făcut facultatea, îi dai un loc de muncă. Nu, și nu mai poți spune după 2019, a, nu mai e valabil. De aceea e important să insistăm pe recunoașterea calificărilor profesionale care sunt acoperite de directivă. Acum, recunoașterea calificărilor academice e altceva. Aici este uh, și mai dificil, pentru că trebuie să separăm Uniunea Europeană de spațiul european al învățământului superior, care e altceva. Avem uh, regulamente, regulamentul privind Erasmus, avem uh, metoda de coordonare deschisă, Mai avem uh, structura procesului de la Bologna, deci o structură interguvernamentală și toate acestea sunt strâns legate împreună, uh, unele de altele. Uh, pentru ECTS, de pildă, pentru transferul creditelor. Deci, cred că ar fi preferabil pentru toată lumea să dăm dovadă de cel mai înalt grad de deschidere de ambele părți, să continuăm să ne coordonăm, să colaborăm și să ne asociem în aceste forme de organizare. Să continuăm să colaborăm cu universitățile britanice, așa cum spuneam la început. Deci această legătură dintre noi, care deja este foarte complexă, însă nu atât de complexă încât să nu putem descălci dacă avem voința politică necesară. Mă opresc aici. Vă mulțumim foarte mult, domnule Ekman Jorgensen. Dorim, uh, bineînțeles, să dăm cuvântul și colegilor britanici care sunt direct vizați uh, de consecințele Brexitului, așa că urez bun venit vicepreședintelui Universității din Bath, doamna profesor Cristina Slade. Doamnă profesor, aveți cuvântul 10 minute Bun venit! Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc pentru invitație și mulțumesc lui Thomas pentru uh, abordarea atât de pozitivă, mai ales cu privire la Erasmus, pentru că la Erasmus vreau să mă refer și eu. Toate instituțiile culturale sunt globalizate, dar universitățile cu atât mai mult. Și uh, este absolut vital ca um, granițele să nu împiedice transmiterea de cunoștințe. Dacă mă ascultați bine, o să vă dați seama după accent că sunt uh, parțial uh, cipriotă. și parțial australiană. Um, și știu pe pielea mea că studenții au nevoie de uh, astfel de structuri interculturale, de rețele care să le permită să circule peste granițe. Dacă există vreun uh, sector la care trebuie să fim atenți, uh, să profităm de avantajele globalizării, cineva din țara noastră să poată lucra direct cu cineva din China, nu știu eu, tocmai în sectorul acesta trebuie să fim foarte atenți. Am spus că o să vorbesc despre Erasmus. Um, o să mă refer la partea de mobilitate și la ce se numea înainte tempus, construirea de capacități, acțiuni cheie. Și uh, celelalte componente sunt foarte importante, dar cred că um, eu, um, ca reprezentant britanic și cred că și dumneavoastră, Trebuie să ne gândim cu mare atenție. Unul din lucrurile cele mai triste astăzi în uh, Marea Britanie, pentru mine, este nivelul de mobilitate al studenților noștri. Doar 7% în 2014-2015. Guvernul britanic dorește să crească acest procent, însă să ne uităm pur și simplu la o comparație cu alte țări. În SUA, procentul de uh, studenți care vor să studieze în străinătate, 15%, 19% în Australia, 25% în Germania. Vorbim de studenți uh, la facultate și la studii postuniversitare. Uh, e remarcabil să vezi ce se întâmplă în altă parte. Am lucrat cu Universitatea din Monterey, care mi-a spus că ținta lor este 80%, era 80%, dar că actualmente ținta este de 100%, toți studenții să fie mobili. Și asta uh, este o politică care a fost preluată de universitățile chineze. Deci nu suntem noi mari uh, avangardiști, uh, ci din potrivă rămânem în urmă față de restul lumii. Erasmus a avut uh, un uh, succes uh, extraordinar, e o poveste de succes, dar una din care trebuie să învățăm. Aceste cifre vă sunt probabil cunoscute. Aici vreau pur și simplu să vedeți că foarte puțini studenți britanici sunt mobili și dacă sunt mobili, majoritatea vin în Europa. Asta e perspectiva britanică. Perspectiva opusă ne arată că foarte mulți, uh, nenumărat de mulți uh, studenți uh, europeni vin să studieze în Marea Britanie. 30.183 de studenți europeni în cadrul programului Erasmus+ în anul 2015-2016, pe lângă care mai avem și alți studenți în afara acestui program care vin să studieze la noi. Deci, o diferență uriașă. Și vreau să insist, să arăt că aceste legături uh, pan-europene sunt foarte importante. Ele cresc sinergiile, europenii învață limba engleză și uh, devin parte a comunității globale anglofone, dar și noi în Marea Britanie învățăm mult din asta. Cred că unul din lucrurile la care trebuie să ținem pe parcursul Brexitului este următorul. Atunci când au votat pentru Brexit, majoritatea oamenilor n-au votat împotriva identității europene, așa cum uh, a format ea cultura universitară occidentală, ci noi, prin toate aceste interacțiuni, și sunt multe altele, inclusiv în domeniul cercetării, dar la asta nu o să mă refer, că n-am voie, deci toate lucrurile de cercetare care se fac în mai multe o țară au un uh, impact foarte important. Mai e ceva la care vreau să mă refer. Capitalele culturale. Universitatea de la care vin eu uh, nu prea vine la astfel de uh, evenimente, la astfel de foruri. Suntem o universitate foarte mică, exclusiv alte liberale. Uh, ținem de ducatul țării Galilor, ducatul Cornwall din țara Galilor. Însă, um, avem mulți studenți cu um, o stare materială mai modestă și vreau să spun că eu mi-am dat seama destul de târziu că genul de mobilitate pe care voi aici și pe care propria mea familie, toate familiile de aici îl iau ca pe ceva normal, ceva firesc. Tu unde ți-ai făcut stagiul uh, Erasmus? Unde ai uh, fost uh, un semestru în străinătate? Acest lucru este absolut străin celor uh, de la universitatea mea, pentru că nu au parte de această experiență. Uh, unul din studenților mei chiar le e frică să meargă în Londra. Știu că e irațional. Deci, uh, studiul în străinătate are un impact uriaș. O studentă aici uh, care uh, era uh, speriată de călătorile în străinătate, dar care și-a asumat acest risc și a câștigat foarte mult din această experiență. Știm că rezultatele uh, sunt foarte bune pentru toți cei care vin uh, dintr-un mediu socioeconomic mai modest, impactul unui stagiu în străinătate e chiar mai mare decât la cei care vin dintr-un mediu social mai favorizat. Un alt lucru pe care vreau să-l menționez pe scurt, uh, iată aici, beneficiile mobilității sunt evidente, suntem cu toții de acord cu ele, cred. Noi, uh, și de asta sunt eu aici, noi eu și voi, de asta spun uh, împreună, um, britanicii și europenii trebuie să ne asigurăm că nu pierdem un lucru ce e foarte important. Um, poate e nevoie de o ajustare a detaliilor, a, o reglare fină a legislației În uh, imagine vedeți uh, o echipă de profesori care s-a deplasat la Kiev. Avem uh, un program cu ei și nu numai. Lucrăm cu o universitate strălucită, universitate care în vremuri mai bune făcea um, studii de mecanică pentru direcția sateliților pentru Federația Rusă. Au avut însă nevoie de un pic de ajutor pentru a-și actualiza programa de studiu pentru a ține pasul cu restul Europei. Și îi ajutăm în sensul ăsta. Uh, mi se par, uh, iată, procese foarte importante și trebuie să le continuăm pe viitor. Uh, știu că nu mai am timp la dispoziție, așa că nu o să mai spun multe. Vreau doar să spun că există un lider universitar de fapt, vreau să spun numele tuturor liderilor universitari, rectorilor, că noi um, apreciem uh, foarte mult programul Erasmus, Erasmus Plus și suntem extrem de mândri să fim parte din acest brand, această marcă extrem de valoroasă. Și uh, știm că oamenii sunt mobili și în afara Europei și că sunt modele de promovare a mobilității. Dar haideți să păstrăm ce am câștigat din aceste parteneriate, să nu le lăsăm să dispară. Aceasta ar trebui să fie o prioritate pentru noi. Mulțumesc! Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihnen, für Ihren wirklich sehr engagierten Vortrag. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte entuziasmantă și vrem să vă mulțumim și pentru faptul că ne-ați explicat faptul că și pentru întreprinderile britanice, uh, pentru universitățile britanice, e foarte important să se mențină aceste schimburi de studenți și de profesori și că și pentru studenții britanici este vorba de o experiență indispensabilă, cea câștigată prin Erasmus. Și acum am să dau cuvântul uh, domnului Stroievski. Un minut. Zacznę od podziękowań dla pani profesor, bo pani wypowiedź była taka, jak byłaby... Mult. Mai întâi aș dori să vă mulțumesc pentru această prezentare, pentru că a fost o prezentare care ar fi fost identică cu cea a unui uh, ambasador de-al nostru, dacă dumneavoastră ați fi fost membra a comisiei noastre. Însă, din cauza faptului că ne presează timpul, am două întrebări doar de formulat. Cu toții știm ce înseamnă Erasmus+. Plus. Există toți acești tineri care merg și studiază și care beneficiază de acest sistem în ceea ce numim noi mobilitatea activă. E vorba de o grupă, un grup foarte extins de persoane și care va fi viitorul lor. Apoi, o altă îngrijorare. În Europa, având în vedere condițiile europene, există institute europene, cum ar fi Institutul Goethe, Cervantes, Institutul Suedez, dar și British Council. Și pe mine mă interesează care va fi viitorul acestor institute, mai ales cel al lui British Council, după Brexit. Și un al treilea element, și e o întrebare pe care o adresez tuturor experților, Trebuie să ne amintim faptul că în alte acorduri, în alte tipuri de uh, uh soluții uh, de natură juridică, se spune că nu mai trebuie să existe dublă impozitare în domeniul culturii. Și mă întreb dacă în perioada de negociere de un an și jumătate, oare n-am putea să reglementăm lucrurile în așa fel încât să nu fie reintrodusă această dublă impozitare fiscală pentru operele culturale. Să sperăm că acest lucru nu se va întâmpla. Mulțumesc, domnule Straeschi și acum domnul Kelly. Thank you very much. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc și experților pentru aceste prezentări foarte interesante. Sunt de acord cu ei, așa cum a spus și oratorul precedent. Uh, E ca și cum ați fi membri ai Uniunii Europene, ca și cum ați fi uh, membri ai Uniunii Europene care doresc să rămână în Uniunea Europeană și să-și continue munca. Acum, o problemă care cred eu că apare în acest scenariu este oare nu cumva acest lucru ar putea fi interpretat ca și așa când îți alegi cireașa de pe tort? Domnul Barnier, domnul Verustat, ambii au spus că dacă părăsiți, pașii la revedere, părăsiți. Teresa May a spus că își dorește un, da, un Brexit dur și că nu mai e vorba de niciun fel de cireașă de pe tort. Și atunci, ce se va întâmpla cu Erasmus mai ales în acest context? Cum anume acest lucru se va integra în întregul scenariu al unui Brexit dur? Pașii la revedere sau ne mulțumim cu cireașa de pe tort? Dacă britanicii își doresc un, uh, un Brexit dur, cred că nu mai poate fi vorba de niciun fel de cireașă de pe tort. Mulțumesc, doamna Catracol. To make uh, clear once again how important the exchange programs are for... Mulțumesc pentru faptul că ați subliniat cât de importante sunt programele de schimb pentru studenți, pentru universitari și că sunt doar lucruri de câștigat de pe urma lor. Acum aș dori să spun că totul va depinde de voința politică a guvernului britanic, care va fi capacitatea lor de a găsi un compromis și de a uh, Uh, pleda pentru interesele acestea. Deocamdată încă nu știm care va fi această voință politică, însă dumneavoastră, instituțiile dumneavoastră, studenții, veți încerca, veți încerca să influențați această dezbatere politică, veți avea un cuvânt de spus, veți spune că există un interes real față de aceste programe pe care doriți să le continuați? Ja, vielen herzlichen Dank. Äh, Silvia Costa. Mulțumesc, doamna Costa. Mulțumesc foarte mult pentru aceste ultime două prezentări, pentru că ele ne-au permis să subliniem niște aspecte deosebit de importante. Sunt de acord cu dumneavoastră în momentul în care ați evocat toate aceste aspecte. Trebuie să facem o diferențiere între ceea ce se va întâmpla în 2019, când se vor finaliza negocierile. Știți că Regatul Unit și Uniunea Europeană respectă și protejează drepturile cetățenilor europeni în Regatul Unit și a britanicilor în Europa. Acum, mai există și a doua etapă, un alt moment. Doamna Truppel a amintit foarte clar faptul că ar fi bine să clarificăm ce se va întâmpla în materie de transparență ce fel de regim va exista în lumea aceasta academică, universitară și de cercetare. Și în fond, guvernul dumneavoastră, guvernul britanic, este cel care trebuie să încerce să favorizeze modelul cel mai deschis cu putință, în așa fel încât să ne apropiem eventual cât mai mult de modelul norvegian, înainte de a discuta despre un statut de, sau un model de țară terță. Cred că tinerii britanici ne-au demonstrat deja faptul că își doreau să rămână în Uniunea Europeană. Deci, instituțiile în, în Regatul Unit ar trebui să țină seama de această solicitare specifică din partea uh, unei anumite categorii de populație britanică. Și în acest sens, Erasmus, Erasmus Plus, diferitele programe de formare și așa mai departe trebuie să poată continua, pentru că e vorba și de viitorul întreprinderilor. Děkuji moc za tu prezentaci. Já bych měla um, takový dotaz. na Šojdrova. Mulțumesc. Am și eu o întrebare către reprezentantul uh, Asociației Universităților Europene. Ar fi oare posibil ca la nivelul asociației dumneavoastră, pentru că îți reprezentați 800 și ceva de universități, oare n-ar fi posibil să avem o declarație comună sau o declarație oficială prin care să descrieți lumea de după Brexit sau felul în care ar trebui să arate Erasmus după Brexit. Ar fi ceva practic, pentru că din experiența mea, e bine, universitățile sunt foarte bune în domeniul uh, lobby-ului și asta ar putea să fie ceva de ajutor. Știu că vicecancelarul a spus deja că în Regatul Unit universitățile consideră Erasmus ca fiind ceva foarte important dar na, universitățile naționale din diferitele state membre consideră că e foarte important să mențină legături individuale, contacte foarte puternice și nu știu cum anume se va întâmpla asta pe viitor. Actually, I'm not speaking for me, I'm speaking for the students at the back of the room who I invited. Da, mulțumesc, nu vorbesc uh, în numele meu, ci numele tinerilor pe care i-am invitat astăzi uh, la această ședință, spune doamna Ward. E clar că vreau să mă refer la industria creativă. Eu am fost artist înainte să fiu politician și am lucrat cam peste tot în Europa și am notat faptul că mulți artiști fac acest lucru și sunt îngrijorați de eventualitatea de a avea dificultăți ulterior după Brexit în materie de mobilitate. Și acum, întrebarea este următoarea. Din aceste prezentări au înțeles foarte bine cât de importantă este industria creativă și libertatea, mobilitatea, libertatea de circulație sunt importante și acum care va, cum va fi afectat spiritul antreprenorial al tinerilor după Brexit și ce vor face universitățile britanice pentru a menține viu acest spirit antreprenorial? Doamna președinte, da, mulțumesc. În mod clar, experții ce au fost invitați pentru ultimul panel vor fi în măsură să răspundă la aceste întrebări, tocmai pentru că au venit să vorbească despre industria creativă. Și acum am să dau din nou cuvântul experților din cel de-al doilea panel, domnului Iogersen, doamna Slei, dacă puteți să ne răspundeți foarte pe scurt, foarte succint, în așa fel încât să ne mai rămână timp și pentru cel de-al treilea panel. Cine începe? to propose to say a little about the young, young people. I don't, I'm afraid, um, have an answer on double taxation. I'm going to... Da, mulțumesc. Subiectul uh, dublei impozitări am să, uh, n-am să-l abordez eu. Apoi cireașa de pe torță la las ție, Jorgensen, și m-aș referi mai degrabă la voința politică. Acum, ca să încep cu întrebarea adresată din partea studenților, o întrebare deosebită. Eu cred că dacă e să ne uităm la mobilitatea la nivel privat dintre diferite institute, asta a funcționat dintotdeauna și fără Uniunea Europeană. Am mers în străinătate și am studiat privat și fără Uniunea Europeană și a funcționat foarte bine. Și a funcționat bine și fără Erasmus. Și nu cred că asta se va opri Acum, întrebarea importantă este cum vom gestiona această mobilitate la un nivel mai extins. Asta va fi întrebarea principală. Eu cred că ideea de a crea un spațiu care să fie cât mai viabil cu putință și care să cuprindă poate, nu știu, anumite părți ale Uniunii Europene din industria creativă, noi putem spune că am fost foarte norocoși că am avut mobilitatea pe care am avut-o, dar eu cred că sunt și alte posibilități și sunt la îndemâna noastră, a voastră, a tinerilor, pentru a ne asigura că acest lucru se va întâmpla. Și acum, în ceea ce privește Acum, în ceea ce privește întrebarea cea mai importantă și anume cum să facem să nu pierdem ceea ce am câștigat în uh, trecut. Da, asta e o întrebare în continuare deschisă. Ca să încep cu cireașa de pe tort. Cireașa de pe tort, iată că e un scenariu în care cireașa este și încurajată. Dacă se vă uitați la regulamentele care există, există prevedere în acest sens, în ceea ce privește participarea țărilor. Acum, nu știu dacă cireașa e așa de bună când ești în afara Uniunii Europene decât dacă ești în Uniunea Europeană. În principiu, ți se prezintă programul la care vrei să participi și alături și factura. Deci, poate că nu știu dacă se poate face comparația cât de bun e să fii în afară și cât de bine e să fii în Uniunea Europeană. Acum, dacă ești în afară, poți să îți permiți un cherry picking, să alegi cireașa doar cireașa de pe tort, și cred că acest lucru a fost destul de clar spus de către guvernul britanic care își dorește acest lucru, dar ar fi ciudat să apară în regulamente care prevăd uh, o participare a țărilor terțe. Acum, în ceea ce privește acordul de asociere, să nu mă înțelegeți greșit. Am făcut foarte multe declarații care au început de altfel public chiar imediat după referendum. Am uh, redactat un document în care am subliniat foarte clar cum funcționează Erasmus, cum funcționează Erasmus Plus și care a fost participarea britanică. Și avem un adevărat sector care ne susține, toate universitățile care știu foarte bine că nu va fi un joc cu sumă nulă, ci că e vorba de colaborare în foarte multe domenii. Deci noi vrem să dăm dovadă de deschidere. Acum, dacă e necesar să mai facem și o altă declarație în plus, o vom face. Iar în ceea ce privește mobilitatea la nivel privat, da, a funcționat până în prezent, dar a funcționat pentru că au existat anumite drepturi cetățenești, pentru că uh, cetățenii puteau plăti exact aceleași sume de înscriere, ca taxe de înscriere, ca și cetățenii britanici. Acum, dacă lucrurile se vor schimba, având în vedere uh, pregnanța din ce în ce mai mare a limbii engleze, nu știu cum vor evolua lucrurile. Și oricum, eu e un joc în care uh, uh, ar trebui să fie un rezultat egal cu zero. Uh, și cred că asta răspunde la întrebările pe care le-ați pus. Vielen herzlichen Dank. Wir müssen jetzt eigentlich zum nächsten Panel. Mulțumim. Și foarte pe scurt vă rog, pentru că trebuie să trecem la panelul următor. Da, mulțumesc. Vreau doar să amintesc un lucru și anume că dacă nu mai avem piața internă, atunci va mai apărea și o altă problemă pentru universitățile britanice care se află pe continentul european. Universitatea de Studii Economice cu sediul la Roma va trebui să fie total modificată și să aibă un statut uh, diferit. Dacă să ne gândim, spre exemplu, la uh, Universitatea Americană. Ar fi multe de spus în ceea ce privește legitimitatea, controlul, gestionarea. Și e clar că nu trebuie să uh, înlăturăm cu totul anumite libertăți. Mulțumesc foarte mult pentru această idee foarte importantă pe care nu ați pierdut-o din vedere. Ajungem acum la un uh, punct extrem de important uh, și anume sectorul culturii și creației, un sector asupra căruia Brexitul va avea un uh, impact de netăgăduit. Aici avem ca vorbitori pe domnul Bern Fessel, președinte al uh, rețelei europene pentru industrii creative, și pe doamna Erunet Haf de la uh, Wales Arts International. Îi dau cuvântul domnului Bernd Fessel. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația uh, adresată de a participa la întrunirea dumneavoastră de astăzi. Rețeaua noastră își are sediul la Rotterdam. Avem 41 de, de membri, agenții naționale, uh, Creative England, Creative Anglia, care practic se autofinanțează. Noi reprezentăm cam 70% din uh, mâna de lucru din sectorul creației din Europa. E vorba de 12 milioane de locuri de muncă, 7,5% din toată mâna de lucru din Uniunea Europeană. Uh, aproape 409 milioane de valoare adăugată brută. Cred că un lucru este clar, date fiind aceste cifre. Sectorul nostru nu a căpătat atenția, implicarea și transparența de care ar fi trebuit să se bucure aici la nivel european atunci când Um, atenție pe care colegii noștri de peste canalul Mânecii, uh, de care s-au bucurat atunci când au creat o astfel de asociație. Voi vorbi despre impactul actual, uh, despre ce va reprezenta pierderea exporturilor uh, britanice, pierderea importurilor de că, dinspre Regatul Unit și potențialul uh, sectorului creativ european de a compensa aceste eventuale pierderi. Oricum, un lucru este clar, sectorul uh, cultural și creativ, creați, creativ din uh, um, uh, Europa va, sprijini, va suporta foarte greu aceste pierderi. Practic, efectul va fi unul uh, uriaș, 20% dintre uh, din um, valoarea totală a din valoarea adăugată la nivel european, de fapt, este de proveniență britanică. Bun, care este impactul actualmente? Există regimuri, scheme precum Erasmus, care vor continua și dincolo de 2019-2020, însă date fiind problemele de volatilitate ale lirei sterline, se pierd venituri din cauza exporturilor către Regatul Unit. În 2016 a scăzut cu 1% această valoare și aceste scăderi, din păcate, vor continua în ultimii ani. Această reducere în venituri se aplică mai ales micilor firme, care nu sunt actori globali, dar care exportă către piața Regatului Unit și care nu își pot permite asumarea acestor riscuri financiare. 95% dintre întreprinderile europene din acest sector au mai puțin de 10 angajați. Deci acest risc cu care se confruntă acum uh, afectează marea, uriașa majoritate a întreprinderilor din acest sector. Cu alte cuvinte, avem nevoie de o schemă antirisc încă de pe acum să fie pusă în aplicare, pentru că acest sector deja este în pierdere financiară. În al doilea rând, exporturile. Majoritatea, pardon, importurilor, se corectează vorbitorul, Uh, din Regatul Unit proveneau din, Regat, din Uniunea Europeană, 8 miliarde de euro în 2012 și cel mai mare importator uh, de produse um, um, britanice este SUA și apoi China. Deci gândiți-vă ce înseamnă înjumătățirea acestor sume. Unele state membre au calculat că acest lucru ar putea duce la pierderi pentru Regatul Unit, eh, pentru țările de jos, spre exemplu, de 16 milioane de euro eh, anual, de 60 de milioane de euro anual. Oricum, nu există cifre pentru toate statele membre. Lipsesc și studiile în domeniu însă există cifre mai concrete în ceea ce privește mâna de lucru. 6,1% din locurile de muncă din Regatul Unit <clears throat> sunt ocupate de cetățeni europeni. Pe piața europeană, 2% din forța de lucru va fi deci afectată dacă aceste persoane nu vor mai putea să lucreze pe statul pe teritoriul Regatului Unit. E vorba de mai mult de 200.000 de, de locuri de muncă. Ba, mai mult de atât. E vorba de o relație care va intra într-o reducere abruptă, nu una graduală marea majoritate a întreprinderilor europene nu își vor putea permite costurile de viză și întregul proces administrativ pe, prin care vor trebui să treacă pentru obținerea vizelor. Un lucru ar trebui să fie clar și anume că ar trebui să existe o scutire de vize pentru întreprinderile mici care au mai puțin de 10 angajați. Cu alte cuvinte, 95% din întreprinderile din acest sector. Apoi, ce, se, ce s-ar întâmpla dacă am avea mai puține importuri din Regatul Unit? Exporturile UE către uh, Regatul Unit sunt mari, dar totuși 42% uh, din toate serviciile exportate din Regatul Unit către Europa sunt cele din, din acest uh, sector. Problema este că impactul va fi nu doar la adresa sectorului culturii, ci și asupra sectorului uh, sănătății și al construcției de mașini. Se știe bine, Regatul Unit este un nod al creației la nivel european. Iar uh, impactul, de fapt, se va răsfrânge mult dincolo de doar frontierele sectorului cultural. În primul rând, e nevoie de o strategie coerentă pentru a compensa eventualele uh, pierderi din acest sector în Regatul Unit. Acest sector s-a bazat pe un regim de mm, scutire de impozite care a încurajat sectorul și apoi ministrul culturii, spre exemplu, este și ministrul uh, chestiunilor legate de sectorul digital Deci pentru a compensa eventualele pierderi, Uniunea Europeană ar, ar trebui să învețe de la Regatul Unit, chiar dacă ne părăsesc acum. Un alt lucru important este piața unică digitală. Serviciile din acest sector sunt extrem de importante pe piața digitală pentru companiile din domeniul tehnologic. Nu e o întâmplare că unul dintre firele roșii ale federației din domeniu este participarea la piața digitală unică, continuarea la participarea pe piața digitală unică. Deci aceste, aceste piețe se dorește a rămâne deschise în interesul tuturor. În fine, cu toții vorbim despre bari, uh, tarife barima, uh, bariere tarifare, libertate de circulație și așa mai departe. Însă, multe depind și de, de această ecologie creativă până la urmă. Cred că Uniunea Europeană are tot interesul să integreze această dimensiuni. UK uh, creative industries can have access to the European funding. Oricum, um, sectorul creativ din Regatul Unit uh, ar trebui să aibă acces la finanțele europene. Până acum s-au investit 8 uh, miliarde de euro în infrastructurile culturale din Regatul Unit și ar fi foarte mare păcat să se ducă pe apa sâmbetei acești bani. Am vorbit despre efectul acestor 20 la, acestei ponderi de 20% și anume că riscăm să pierdem uh, această plusvaloare a sectorului creativ uh, britanic. Uh, am putea contracara acest lucru prin încurajarea potențialului intern. Parlamentul European a pregătit o rezoluție în decembrie 2016 în care viza subiectele principale în care s-ar putea investi, domeniile principale în care s-ar putea investi, uh, așa luând la mm, întâmplare, aș putea spune că unul dintre ele este mm, crearea de politici. E foarte important ca la nivel european să existe o strategie europeană în care să se implice DG Growth, DG Inovare și DG Cultură. Din păcate, nu există o astfel de abordare deocamdată și aceasta se impune cu urgență trebuie să, ca și în orizont 2020, să se integreze această dimensiune culturală și bugetul eh, industriei eh, creative ar trebui să crească. Așa s-ar putea contracara, practic, eh, riscurile Brexitului. În fine, cred că cel mai bun Brexit ar fi Brexitul inexistent pentru sectorul creației și culturii. A părăsi UE nu înseamnă că părăsim Europa. Asta a spus uh, doamna Teresa May. Ori trebuie să ne asigurăm că circulația pe, uh, artiștilor va fi în continuare garantată. Vă mulțumesc! Vielen herzlichen Dank! Vă mulțumesc foarte mult! Iată-ne așadar la uh, ultimul, uh, ultima expertă din uh, panelul nostru de experți, doamna Elunet Huff, uh, președinte a Wales Arts International, pe care o rog să își prezinte organizația și să ne spună câteva cuvinte despre uh, Uh, punctul uh, său de vedere în privința Brexitului și impactului său asupra um, industriilor creative. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua. Vă mulțumesc pentru invitație. Mă numesc Lunand Haf și, într-adevăr, vin din țara Galilor, de la Consiliul pentru Arte, uh, Departamentul pentru Arte Internaționale. Uh, suntem uh, o entitate publică sponsorizată de guvernul galez. Uh, mă voi referi la trei domenii care au uh, un impact în urma Brexitului, oameni, cetățenie, programe europene și economia creativă și economia mai amplă. Țara Galilor este una dintre cele patru națiuni din Regatul Unit. Suntem pe partea vestică și avem un patrimoniu cultural celtic pe care îl împărtășim Uh, cu alte națiuni din arcul atlantic al Europei. Identitatea noastră e una complexă și la fel este și structura de guvernare uh, în care funcționează națiunile din Regatul Unit și asta chiar uh, fără Brexit. În Marea Britanie, politica culturală este descentralizată. Avem patru politici culturale naționale, așadar, și mai multe instituții uh, care sunt responsabile cu punerea în aplicare. Um, în uh, urma Brexitului, tot acest uh, aranjament a ieșit la lumină și suntem recunoscători pentru inițiativele care vin de la Federația Emisiilor Creative, Consiliul Britanic și așa mai departe. Sectoarele tot acestea sunt uh, strâns legate între ele. Oamenii creatori prosperă de pe urma schimbului de idei și de informații. Avem mai multe rețele europene și internaționale la care luăm parte, Um, precum um, cultura în acțiune, uh, în mișcare, literatură fără frontiere și așa mai departe. Acum, uh, noi suntem europeni în inimă și în spirite. Um, votul în țara Galilor a fost majoritar pentru a rămâne în uh, Uniunea Europeană. Acum că Brexitul are totuși loc, pe măsură ce se renegociază relațiile dintre noi, vrem să păstrăm creativitatea noastră din uh, pe loc stătători să ne transformăm în păstrători. Foarte multe aspecte ale sectorului cultural din Europa sunt uh, legate și interdependente, deci să le descălcim e cum, ca și cum am încercat să descălcim firele din tapiseria de la Bayeux. Că ne place, că nu ne place, valoarea ei culturală transcende secolele și ne amintește că trebuie să lucrăm împreună pentru pace și prosperitate. Negocierile au început și uh, sunt tot uh, felul de interese care... Uh, mă scuzați. tot felul de interese care cer atenția noastră. Însă să nu uităm că în 2015 industriile culturale au avut o contribuție de 87 de miliarde de lire la economia Marii Britanii, 5,3% uh, din um, din valoarea brută adăugată a Marii Britanii. 2 milioane de locuri de muncă, o creștere de 7% față de 2014, în comparație cu doar 2,3% pentru economia pe ansamblu. Însă să nu ne lăsăm seduși doar de statistică. Eu nu vreau să reduc tot acest sector la cifre și date, ci să arăt că el contribuie foarte mult și la calitatea vieții în general. În Europa avem o piață unică a minții în sectorul cultural și al artelor. Este, de fapt, un termen pe care l-a folosit uh, Geraint Talfan Davis într-o lucrare recentă publicată cu privire la impactul Brexitului asupra culturii și educației în țara Galilor și Regatul Unit. Se arată în această lucrare că nu există un monopol asupra ideilor sau asupra culturii. La fel de multe uh, idei bune putem uh, vedea apărând și din uh, țara Galilor, și din Silezia, și din Berlin, București sau Birmingham. Știm că artele și cultura au putere pentru că ele merg mai departe de o simplă reacție emoțională. Um, e vorba de mai mult decât câștigul financiar generat de vânzarea unui tablou. Artele ne luminează și uh, dau viață strategiilor pe care se sprijină viața publică de la arte, la sănătate, la turism cultural, se uh, aduc la viață orașe, se conferă autenticitate și în semnificații vieții noastre de zi cu zi. Și astfel vin la primul impact major al Brexitului, cel asupra oamenilor și cetățenilor. Deja avem uh, nevoie să recrutăm uh, din afara granițelor noastre. Știm asta. Uh, Artele și uh, companiile sunt foarte îngrijorate din acest punct de vedere. Uh, și atunci, ce putem face, dat fiind uh, cărțile pe care le-am uh, primit și cu care trebuie să jucăm? Trebuie să găsim o modalitate de a păstra libera circulație a lucrătorilor, pentru că um, dacă le impunem vize, îi vom restricționa foarte mult. Un prim pas este să hotărâm care va fi viitorul cetățenilor europeni din Marea Britanie și al cetățenilor britanici din Uniunea Europeană. Orice s-ar întâmpla, acest sector depinde de un parteneriat care să le permită artiștilor și creatorilor să se deplaseze liber. Avem turnee, orchestre, companii de teatru și de dans care trebuie să circule. Acesta ar trebui să fie un standard de aur în sectorul nostru. În plus, uh, mai uh, este și o sensibilitate foarte acută pe granița terestră din Irlanda. Până acum am uh, încercat să construim un mediu neutru din punct de vedere politic. Artiștii de ambele granițe să poată, artiștii de, din, de ambele părți ale graniței să poate lucra fără probleme unii cu alții. Brexitul poate însemna că cele organizații care lucrau în zonă și care aveau mijloace financiare limitate o să fie și mai mult restricționate. O a doua problemă este impactul Brexitului asupra programelor finanțate de Uniunea Europeană. Mi, mi se face semn că trebuie să vorbesc mai rar, da. Programele finanțate de Uniunea Europeană au transformat um, cultura și infrastructura culturală a Marii Britanii. Au ajutat uh, regiunile mai sărace să um, recupereze decalajul și uh, probabil că ele vor fi cele mai tare afectate de retragerea acestor programe. Prin urmare, sunt uh, beneficii foarte mari dacă Uniunea rămâne uh, prezentă în aceste regiuni. Regatul Unit nu are decât de câștigat. Rețelele și parteneriatul uh, creat de uh, Europa Creativă a dus la o infrastructură, o expertiză în relațiile internaționale care nu pot fi măsurate doar în termeni financiari. Iar impactul retragerii acestor programe din Regatul NIT nu poate fi cuantificat pur și simplu. Avem uh, serialul uh, televizat Hinterland, care e un exemplu uh, foarte greitor. Este vorba despre un detectiv dintr-o zonă rurală a țării Galilor, care este pe modelul um, filmelor noir din Scandinavia și care a fost o colaborare foarte bună și care e disponibil pe Netflix. Ed Thomas, care este producătorul um, seriei Fiction Factory, vede foarte bine care sunt beneficiile culturale ale apartenenței la un european în domeniul artelor și nu doar pentru compania sa, pentru uh, țara Galilor, ci pentru toată economia britanică. Să fim în continuare parte din uh, programul Europa Creativă, pe lângă alte țări care nu sunt în Uniunea Europeană, uh, sub orice formă ne-ar ajuta foarte mult să ne dezvoltăm uh, competențele și să pătrundem pe piețe noi. Însă, dat fiind că cultura este descentralizată în Marea Britanie, oare națiunile constituente ale Regatul Unit n-ar putea să devină membre ale programului Europa Creativă direct? Și apoi vreau să mă refer la impactul Brexitului asupra economiei creative și economiei uh, în general. Știu că s-au spus deja multe lucruri aici, dar dacă libertatea de circulație a lucrătorilor este uh, ceea ce hrănește industriile creative și artele, drepturile de proprietate intelectuală reprezintă moneda acestor industrii. În uh, cel de-al doilea trimestru al anului 2016 știm că 78 de melodii uh, de piste muzicale și 51 de uh, milioane de filme sau de videoclipuri au fost uh, accesate ilegal online, ceea ce e o problemă majoră. Trebuie să vedem uh, noi modele de parteneriat care pot funcționa pe baza unui avantaj reciproc. Trebuie să convenim reguli cu privire la țara de origine, și la lucrările, la operele europene. Trebuie să continuăm uh, să ne implicăm în mod activ în ce privește piața unică digitală și legislația de protejare a drepturilor de autor. E important să putem continua relația de colaborare în mod responsabil și fără restricții oneroase. Uh, ar trebui să rezistăm tentației de a impune taxe vamale pe bunurile și serviciile culturale. Am avea mult de pierdut asta, am face asta. Și în fine trebuie să continuăm să sprijinim uh, prin uh, subvenții uh, sectorul creativ și media. Ar trebui să există o excepție culturală în orice acorduri comerciale negociate de Uniunea Europeană. În Marea Britanie, investițiile pe care le face statul um, și inclusiv Loteria Națională au fost cruciale în dezvoltarea industriilor culturale din punct de vedere comercial. Deci, în concluzie, vă îndemn să cereți guvernelor naționale să nu-și întoarcă spatele economiei creative a Marii Britanii, pentru că asta ne-ar afecta nu doar pe noi, ci toată Uniunea Europeană în această piață mondială foarte competitivă, care e evaluată la 2 triliarde de dolari anual. Impactul cultural al Brexitului poate afecta prosperitatea Europei, nu doar pentru că afectează cetățenii, în identitatea generației noastre, ci eh, poate afecta inclusiv eh, capacitatea cetățenilor globali de a învăța limbi străine, de a ne bucura de eh, avantajele cunoașterii unor altor culturi decât a noastră. Mie mi se pare că trebuie să continuăm să construim relații comunitare și să depășim ispitele xenofobe care par să fie tot mai răspândite în Europa. Eu una mă tem pentru viitorul copiilor mei uh, din uh, perspectiva neînțelegerilor culturale ce pot să apară, dar sper ca generația lor să facă lucrurile altfel decât noi. Vorbim despre un sector care e dătător de speranță, de autenticitate și care ne ajută să transcendem diviziunile, divergențele și granițele. Cultura și creativitatea contează pentru noi toți de aceea trebuie să le slujim cum se cuvine. Cultură und Kreativbranche von beide. Mulțumesc pentru această prezentare a sectorului cultural și creativ. Ne-au mai rămas 13 minute pentru a trage concluzii. După cum știți, trebuie să terminăm la timp, la 18.30. E foarte important acest lucru, având în vedere și orarele de muncă ale interpreților, deci suntem foarte stricți în acest domeniu. Domnul Stroievski și apoi ceilalți membri ai comisiei, dacă doresc să intervină. Pan wymienił jaka jest wielkość... Mulțumesc, doamna președinte. Pe bună dreptate, cei doi oratori s-au referit la dimensiunea acestei culturi dominante avem peste 90% din întreprinderi care au contracte cu foarte mulți lucrători. Deci e clar că există un sprijin din partea instituțiilor care le reprezint, fără, reprezintă, fără de care acestea nu vor putea să participe la negocieri. negocieri. E clar că artiștii sunt mobili, participă la uh, diferite tipuri de contracte în funcție de diferite acorduri și e clar că e vorba de o răspundere a noastră în cadrul negocierilor Brexit ca aceste instituții care reprezintă cultura și artiștii să fie luați în considerare. Acum, noastră ați vorbit cât de importante sunt importurile și exporturile, însă nu sunt sigur că cifrele pe care le-ați evocat se referă doar la industria creatoare sau sunt cifre mai globale. O întrebare, deci. Și în final, uh, ca și observație, uh, aș dori să spun că mediile de comunicare din Regatul Unit, mass media, au un anumit conținut. E evident că apoi există interpretări. Spre exemplu, drapelul european Acum, aș vrea să știu și eu care este deocamdată sentimentul față de uh, simbolurile și uh, uh, Uniunii Europene și aș vrea să știu dacă relațiile sunt în continuare bune. Mulțumesc foarte mult. Va trebui să mă uit la fotografia reginei ca să pricep. Sentirete, peccato că colega Farage nu se qui ascult. Da, mulțumesc, spune doamna Costa. Ai păcat că domnul Farage nu mai e de față ca să asculte efectele negative ale Brexitului. Deci, aș avea două întrebări de formulat în ceea ce privește industria creativă uh, și culturală. Ați uh, propus să evocăm libera circulație a artiștilor. E clar că acest lucru va trebui să facă parte din negocieri. Vom vedea ce se va întâmpla și oricum va trebui să oferim un statut uh, aparte acestor artiști. Și așa cum ați spus și dumneavoastră, indiferent ce s-ar întâmpla, e clar că în Europa avem nevoie de o strategie pentru a compensa aceste riscuri de pierderi ale veniturilor și va trebui să găsim o soluție. Apoi, evident, există artiștii și mobilitatea lor și știm că e cam, cam același tip de tematică eventual o rezoluție a Parlamentului European în ceea ce privește statutul artiștilor. Ar putea eventual să le ofere o specificitate, condiții specifice de lucru. Și cred că va fi o ocazie ideală pentru a avea un schimb de opinii în ceea ce privește patrimoniul cultural dincolo de frontiere în Europa. Mulțumesc și acum domnul, eh, doamna Evans.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 Aș dori să mulțumesc tuturor oratorilor de astăzi. A fost într-adevăr foarte interesant și mereu interesant să ai un punct de vedere de undeva de din afară, un punct de vedere care să vină și din afara Uniunii Europene, din Regatul Unii. S-a vorbit mult despre asta în ultima vreme. Aș vrea să adresez o întrebare. S-a spus de multe ori în dezbaterile pe care le-am avut că aceste chestiuni pe care le examinăm noi acum, cultură, industrie creativă, artă, uh, nu sunt neapărat foarte importante pentru viața de zi cu zi a cetățenilor și evident că piața unică e ceva, piața internă e ceva deosebit de important, locurile de muncă și așa mai departe. Dar uh, am oarecum impresia că vorbim de multe ori într-un limbaj pe care oamenii nu-l înțeleg. Când vorbim despre cultură și industrii creative, vorbim despre lucruri la care oamenii țin de fapt și de drept și care, la care țin din punct de vedere emoțional. Aș vrea să știu cum anume am putea să transmitem acest mesaj, mai ales către tineri, tineri care iubesc muzica, călătoriile, festivalurile și așa mai departe. Trebuie să demonstrăm oamenilor care este impactul Brexitului cum vor arăta lucrurile, să le demonstrăm că de fapt e vorba de lucruri la care țin foarte mult și că aceste industrii creative creează locuri de muncă. Și trebuie să demonstrăm oamenilor că va exista un impact de zi cu zi în momentul în care vor apărea aceste eventuale schimbări. Cum putem să transmitem acest mesaj? Doamna președinte, mulțumesc. Acum nu știu dacă eventuale experții vor putea să intervină pentru a trage concluzii foarte pe scurt. Yes, I start. Um, well, I will uh, try to pick up on all the topics. Uh, maybe... N-am să răspund la toate întrebările, am să răspund poate la ultimul, și anume uh, impactul asupra vieții de zi cu zi. E foarte interesant să vedem că în statele membre există foarte multe dezbateri despre felul în care Brexitul va afecta industria creativă din Germania, din Franța, din Austria. Nu putem spune că există niște dezbateri naționale. Eu cred că Consiliul uh, British Council trebuie să facă astfel de dezbateri în Uniunea Europeană, să le lanseze. Și asta pentru a răspunde la întrebarea dumneavoastră. De ce sectorul creativ, cultural în Europa, în cele 27 de state membre, nu spune nimic? De ce nu se ridică în picioare? De ce muzeele nu fac nimic, nicio demonstrație? Uh, să închidă într-o zi și să protesteze împotriva Brexitului. Nu știu de ce nu fac asta. Același lucru e valabil și pentru sectorul aferent din Regatul Unit și cred că aveți dreptate când spuneți că Brexitul uh, e și un semnal de alarmă pentru uh, britanici, pentru a vedea cum se pot conecta mai bine cu cetățenii. Acum, spunând asta așa ca și autocritică, în continuare vreau să adaug că răspunderea de negociere a Brexitului e la nivel de guverne, nu la nivel de asociații sau fundații. Evident, asociațiile, fundațiile au obligația să vină cu informații și să asigure transparența, dar noi avem nevoie de interlocutori și până în prezent, în echipa Barnier, nu cunosc decât un nume. O singură persoană am reușit să o contactez pe subiectul acesta al industriei creative. Acum, dacă Parlamentul poate face ceva în acest domeniu, noi am aprecia în mod serios acest lucru. Și un ultim subiect. Statutul special al artiștilor la care s-a referit doamna Costa. Da, ne putem gândi la anumite scutu- scutiri, atât pe partea britanică cât și pe partea europeană, deci scutiri dorite de ambele părți. Și cred că modelul norgean, norvegian este cel care se apropie cel mai mult de această idee. Cel mai bine ar fi să avem niște negocieri care să cuprindă și uh, ideea că după perioada, nu știu, după o perioadă de 5 ani de reflecție, e nevoie de o revizuire în așa fel încât să putem să ajustăm, să adaptăm rezultatul negocierilor. Deci acesta nu ar trebui să fie punctul final, ci sunt multe acorduri și tratate care uh, periodic au nevoie de un fel de revizuire, de reexaminare și cred că sectorul cultural ar fi un domeniu foarte bun de a face acest lucru mai des, nu odată la 10 ani sau la 5 ani, ci odată la 2 ani, în așa fel încât să fim în măsură să reacționăm și să ne adaptăm cu față de acele pierderi pe care cu siguranță le vom avea de suferit. Mulțumesc. Și doamna Haf acum. Da, mulțumesc. Sunt de acord cu ideea că, de fapt, cultura face parte din acele incertitudini cu care ne confruntăm acum și că e clar că e nevoie de un rol critic în ceea ce privește agenda relațiilor culturale. Trebuie încurajată bunăvoința în comunitățile noastre și în Uniunea Europeană. Avem nevoie de această bună credință, bunăvoință și mi-aș dori mai multă bună credință și bunăvoință în structurile de negociere. A explicat foarte clar că de multe ori vocile domeniului cultural nu sunt neapărat foarte ascultate și auzite, că nu se ține seama întotdeauna de nevoile specifice ale acestui sector. Eu am speranța că vom avea un Brexit de tip soft și nu dur în așa fel încât să nu lăsăm deoparte sectorul cultural, dar nu avem garanții în acest sens. Și cred că asta ține de noi toți, ca și asociații și organizații, să discutăm cu reprezentanții noștri, să avem întruniri publice pe acest subiect. Și așa cum a spus și British Council, să discutăm cu partenerii noștri, omologii noștri din țările europene și să le cerem și lor să facă aceeași muncă de conștientizare. Pentru că dacă nu o facem noi, cine? e clar că trebuie să fim cu toții tratați pe picior de egalitate, să se țină seama de poziția noastră și putem să facem acest lucru doar dacă acționăm împreună și nu trebuie să fie așa ultim punct de pe o listă de priorități. Bitte? Äh, ja, selbstverständlich. Äh, Sie können auch noch mal auf die Studenten. Doamna președinte, da, bineînțeles, puteți să răspundeți la aceste întrebări dacă doriți. Până la urmă n-am răspuns întrebărilor studenților. Oricum, un lucru este important și anume să înțelegem faptul că uh, chiar dacă Regatul Unit părăsește Uniunea Europeană, Regatul Unit rămâne totuși o țară europeană și uh, studenții britanici vor continua să călătorească și, de ce nu, să și studieze pe teritoriul Europei. Deci uh, rămâneți europeni chiar dacă nu mai aveți norocul de a face parte din Uniunea Europeană. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc din suflet pentru aceste ultime cuvinte atât de încurajatoare. Le mulțumesc tuturor participanților la reuniunea noastră de astăzi. Cred că dezbaterile au fost extrem de interesante. Țin să le mulțumesc oaspeților noștri, experților care ne-au uh, luminat foarte mult în această privință a Brexitului și impactul acestuia asupra culturii. Încă ne aflăm la început de drum în privința acestei dezbateri. Cu siguranță Comisia Cultură va rămâne foarte implicată în tot acest proces în toate dezbaterile la nivelul Parlamentului European și în uh, legătura cu negociatorul uh, Parlamentului European pentru Brexit. Cu siguranță acesta va pleca urechea la părerea noastră în această privință și cred că ziua de astăzi a marcat o zi în care s-au adăugat niște elemente extrem de importante în această dezbatere. Partenerii noștri din domeniul uh, deci, domnul Barnier este negociator uh, șef uh, pentru Brexit în numele Uniunii Europene iar uh, noi, comisia noastră, suntem interlocutorii dumneavoastră principali în domeniul culturii și industriei creative. Comisia Cultură are ca scop uh, primordial de a-i aduce pe oameni la oaltă. Noi ne dorim ca oamenii să se întâlnească în uh, domeniul culturii, al educației, al tineretului și cu siguranță vom urmări cu foarte mare atenție toate aceste negocieri. Vom încerca să vedem cum putem continua uh, legăturile noastre cu țara de peste canalul Mânecii. Încă o dată vă mulțumesc tuturor, vă doresc o seară foarte bună și toate cele bune. Și cu acestea, ședința noastră s-a încheiat. Președinta mulțumește cu amabilitate și interpreților pentru activitatea lor de-a dreptul excelentă în decursul acestor audieri.